până la sfârșitul acestei reuniuni nu vor fi depuse obiecții. Majoritatea, majoritatea europarlamentarilor au semnat uh, dou, 20, 20, uh, două declarații două declarații înscris uh, din partea domnei uh, Elena Gentile privind fibroza homeopatică. Aceasta uh, a primit 348 de uh, semnături și declarația înscrisă a domnului lui Michel privind măsurile de a combate prelevarea de organe în China a fost semnată de mai mult de 400 de persoane și aceste declarații vor fi publicate în procesul uh, verbal al acestei reuniuni și vor fi transmise apoi destinatarilor.